Vreau să văd dacă există comentarii în legătură cu ordinea de zi și acum vă aduc la cunoștință următoarele informații. Comisia de Bugete și Comisia de Afaceri Economice și Monetare, în calitatea lor de comisii responsabile împreună în virtutea articolului 55 al regulamentului a Comisiei de Transporturi, de Turism, a Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie și în calitatea comisiilor asociate, în virtutea articolului 54, toate aceste comisii au fost sesizate pe 21 august în conformitate cu regulamentul delegat al Comisiei din 22 iulie 2015, care completează regulamentul 2015-1017 al Parlamentului și Consiliului pentru stabilirea unui tablou de bord de indicatori pe care Comitetul de Investiții, înființat în cadrul FC pentru investiții strategice să-l utilizeze pentru a garanta o evaluare independentă și transparentă a utilizării garanției UE. Pentru că termenele de prezentare a obiecțiilor au fost foarte scurte, acest act delegat va fost prezentat pe 30 iulie și vă informez că pe 31 august nu am înregistrat la Secretariatul Comisiei nici o astfel de cerere. Prin urmare, condițiile de intrare în vigoare a acestui regulament delegat sunt fixate în articolul 23 alinea 5, regulamentul 2015-1017, regulamentul asupra EFSI și pentru orice informații suplimentare sunteți invitați să faceți referință la articolul 105 și 107 din regulamentul Parlamentului. Și vreau să vă întreb dacă ați primit proiectul procesului verbal de la ultima noastră ședință, 15-16 iulie. Dacă nu există observații de formulat, atunci procesul verbal poate fi adoptat. Foarte bine. Am să dau acum cuvântul raportorului nostru general pentru bugetul general al UE și pentru celelalte secțiuni. Am să dau cuvântul raportorilor pentru a vedea care este situația înaintea lorii de poziție a Consiliului în Coreper pentru proiectul de buget 2016. Domnule Fernandez, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun bun venit aici tuturor colegilor și dumneavoastră. Și este o temă pe care am dezbătut-o pe larg aici la comisie, la parlament, la plenară de asemenea. Avem și două rezoluții și un punct de vedere unic. Se vorbește într-o rezoluție despre liniile de orientare strategică. În general, am dorit să acordăm prioritate IMM-urilor și antreprenorilor în ceea ce privește solidaritatea internă și externă, punând accentul pe problema migrației. Pe de altă parte, trebuia să acordăm prioritate angajamentelor luate de instituții. În ceea ce privește CFM-ul și planul de plăți, E vorba de priorități pe care le avem foarte clare. Priorități uh, care au fost adoptate cu o mare majoritate aici la Parlamentul European. În primul rând, avem priorități și vreau să reamintesc aici uh, prioritatea reprezentată de refugiați și problema migrației, pentru că încă de la începutul anului Parlamentul a susținut cu tărie acest dosar. Este de dreptul de neacceptat și inexplicabil în același timp să vedem cum Consiliul a adoptat poziția comună în ceea ce privește reducerile la acest dosar. Consiliul, felul de declarații, de proclamații în care își arată intențiile, dar până la urmă, din punct de vedere practic, nu face decât reduceri bugetare. Din acest punct de vedere, Parlamentul este foarte unit și Comisia ne susține. Cetățeanul european probabil că se gândește că nu există o adevărată Uniune Europeană pentru că vocea UE nu se aude și asta în timp ce Parlamentul da și-a făcut cunoscută poziția în ceea ce privește migrația. În același timp însă, Consiliul nu a reușit să-și definească o poziție comună în acest domeniu și, mai mult decât atât, face reduceri la instrumentele care sunt esențiale pe acest teren pentru a putea lupta împotriva uh, imigrației ilegale și pentru a face față acestei probleme în general. Ce își dorește până la urmă Consiliul? Consiliul ar trebui să ia inițiativa, dar în loc să o facă, nu reușește decât să facă și mai multe reduceri în ceea ce privește gfm ul Și acum, din punct de vedere concret, cum putem admite ca la categoria 4, de exemplu, să avem reduceri în ceea ce privește uh, creditele de angajament, în ceea ce privește autorizațiile. Uh, e vorba de 213 milioane de euro și 450 de milioane în ceea ce privește creditele de plată. 705 milioane uh, pentru prima categorie și 719 milioane pentru plăți. Aceasta în ceea ce privește instrumentele de învățare. Pentru parteneriatul de vecinătate și în acest caz, Consiliul face reduceri de 39 milioane de euro în ceea ce privește autorizațiile 140 și încă câteva milioane pentru celelalte plăți. Iată, există aici o contradicție între propunerile Consiliului, care sunt foarte frumoase, și realitatea dură. Vorbesc despre aceste reduceri bugetare în proiectul de buget al UE, reduceri uh, la un buget pe care nu-l mai putem considera ca fiind ambițios la această categorie și dacă ținem cont de dimensiunea problemei. Parlamentul dorește la această prioritate să susțină achiul comunitar, pentru că noi susținem solidaritatea, valorile europene, demnitatea omului și nu putem, prin urmare, accepta o astfel de indiferență. Nu putem accepta o adevărată inerție în ceea ce privește politica comună. Lipsa unor mijloace necesare pentru a atinge obiectivele comune pe care ni le-am propus. Și, de altfel, problema este de partea Consiliului Există un adevărat egoism la nivel uh, național manifestat de către unii membri ai Consiliului, pentru că mm, se cere un efort de solidaritate pentru bugetul european. Aceasta afectând uh, fondurile structurale și fondurile de investiții, și aceste state membre care primesc astfel de fonduri nu dau dovadă de niciun semn de solidaritate. Însă bugetul european nu poate merge doar într-un singur sens. Nu putem întinde mâna pe de-o parte pentru a primi mereu bani și pe de altă parte să nu participăm cu nimic pentru a ajuta pe alții. Și să nu uităm că există și o prioritate în domeniul economic, în ceea ce privește competitivitatea UE. Vă spuneam mai devreme că avem trei priorități, uh, spiritul antreprenorial, ocuparea și așa mai departe. Inițiativa pentru tineri, pentru ocuparea tinerilor în anul 2016 trebuie să fie adoptată și trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru 2016. Iată de ce e important pentru noi ca programul acesta pentru tineri să fie susținut și dorim să avem sumele necesare pentru angajamentele pe care ni le-am asumat. Planul de plăți, care a fost acordat între cele trei instituții, ar trebui să fie menținut. Bineînțeles că trebuie să plătim și cei implicați trebuie să fie plătiți. Însă dacă Consiliul și-a luat niște angajamente, ele trebuie și respectate. Ceea ce nu putem accepta este ca Consiliul să reducă Prozont 2020 și mecanismul de conectare a Europei, care au legătură între ele. Când s-a adoptat planul Juncker, ne-am asumat cu toții un angajament. Am făcut eforturi pentru a reduce cât mai mult eforturile pentru uh, a reduce, mă scuzați, um, felul în care sunt afectate cele două programe, Orizont 2020 și CFM-ul. Și ce se constată în propunerea făcută de comisie? Consiliul a menținut o atitudine provocatoare față de Parlamentul European, din punctul meu de vedere, pentru că face reduceri la cele două programe, la Orizont 2020 și la mecanismul de conectare a Europei. În concluzie, Coreperul a adoptat poziția sa, Consiliul a făcut uh, reduceri de 543 de milioane de euro pentru uh, creditele de plată și 1400 de milioane pentru creditele de angajament. Vorbim aici de reduceri pentru propunerile comisiei, propuneri care sunt oricum sub nivelul uh, CFM-ului care fusese adoptat și care fusese adoptat în 2013 cu unanimitate. Deci să nu uităm că este vorba de o reducere a programării adoptate cu unanimitate pentru un proiect de buget prezentat de comisie. Deci, în plus, mai avem și o reducere suplimentară pe care v-am prezentat-o mai devreme și care a fost făcută de către Consiliu. La categoria 1.1 avem și aici reduceri pentru orizont 2020 de 73 de milioane de euro în ceea ce privește autorizațiile și 250 de milioane pentru creditele de plată. Mai departe, în ceea ce privește mecanismul de conectare a Europei, 200 de milioane de euro și 11,7 milioane în țările membre. Avem alte reduceri și pentru categoriile A, B și am văzut că există și reduceri frecvente în ceea ce privește închiderea anumitor programe, la rubrica 2 sau 3, unde Comisia propune mobilizarea instrumentului de uh, mobilizarea fondurilor, 124 de milioane de euro care ar fi implicați. Mai avem și problema refugiaților și a imigranților. Consiliul nu a făcut reduceri la două programe importante pentru azil și migrație, dar există și programul de securitate, care reprezintă fonduri interne pentru UE, dar face reduceri la sumele prevăzute pentru mobilizarea instrumentului de flexibilitate. La categoria 4 care are de-a face cu problema migrației, aici înregistrăm reducerile cele mai drastice la nivelul Consiliului. 76 de milioane și 450 de milioane pentru angajamente respectiv plăți. Sunt reduceri considerabile, aș spune. Și toate acestea în detrimentul unor programe foarte importante pentru cetățenii europeni. Sunt reduceri de neacceptat. Mai avem și alte reduceri la nivelul bugetului pentru agențiile europene, pentru autorizații, pentru o bună parte dintre ele. Este de-a dreptul inadmisibil din punctul nostru de vedere și asta cu, cu atât mai mult cu cât Consiliul spune că face reduceri la acele linii bugetare unde există o capacitate de absorție redusă. și o capacitate de implementare redusă, ceea ce cred că nu este deloc uh, real. Există programe excelente cu o capacitate de absorpție foarte puternică care au fost reduse la categoria 3, Europa Creativă, Europa pentru cetățeni. Toate acestea sunt programe excelente. La categoria 4 am avut alte programe pe care le-am citit mai devreme. Un program la pentru prevenirea sărăciei, pentru creșterea uh, siguranței, pentru problema sărăciei în zona Mediteranei, toate aceste programe au suferit reduceri inacceptabile. Parlamentul ar trebui să dețină un mandat puternic care să fie date largă și noi considerăm că poziția Consiliului este de neacceptat. Cu toții ne dorim să aplicăm instrumente de flexibilitate, instrumente care să ne permită să adăugăm plăți, vom utiliza, bineînțeles, toate marjele de care dispunem și uh, vom da dovadă de responsabilitate. Avem un nivel de ambiție ridicat și suntem și foarte riguroși. Însă, dând dovadă de o astfel de ambiție și de rigoare, ne am dorit ca și Consiliul să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat. În ceea ce privește prioritățile pe care le-am citat mai devreme și vreau să reamintesc aici în special problema migrației, pot să spun că în Uniunea Europeană de astăzi, care dorește să impună valorile solidarității, ale demnității omului, valori absolut fundamentale pentru noi, este de neacceptat ca Consiliul să vină cu reduceri bugetare și să spună că nu dorește să facă nimic, nu dorește decât să facă reduceri. Pentru că, într-adevăr, facem declarații frumoase, dar nu mergem și mai departe. Iar cetățenii europeni se uită înspre cele trei instituții și, în fața acestei inerții europene, noi putem spune că Consiliul este vinovat, că Parlamentul European a fost la înălțimea așteptărilor și că trebuie să susțină prioritățile sale printr-o rezoluție care să ne permită să rezolvăm această problemă a migrației. Mulțumesc, domnule raportor general. Mă bucur să vă văd pe toți astăzi aici, după uh, vacanța de vară, în plină formă, cu Um, privirea surâzătoare, voioasă, toată lumea văd că este relaxată și cred că, într-adevăr, reîntoarcerea la lucru ne va da mult de furcă și, din punct de vedere bugetar, va trebui să ne facem auziți. Vreau să-i mulțumesc lui Jose Manuel pentru această prezentare și acum îmi să rog pe domnul Depre să ne spună ce se întâmplă la celelalte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint pentru că am adoptat deja bugetul Parlamentului la plenară. Există o problemă mai mică în ceea ce privește bugetul Parlamentului și anume cum să facem față consecințelor bugetare în ceea ce privește organigrama Parlamentului pentru a recunoaște un nou grup politic. Și am să vă vorbesc despre aceasta un pic mai târziu, pentru că trebuie să vedem cum se pronunță biroul Parlamentului. Referitor la celelalte instituții, iată câteva linii generale. Consiliul a făcut reduceri drastice peste tot, uh, fără să dea atenție niciunei probleme sau priorități, uh, fără să respecte propunerea Comisiei. Există doar două excepții. Prima se referă la Curtea de Justiție și cred că dacă suntem de acord să facem o creștere ca cea prevăzută pentru Curtea de Justiție, atunci trebuie să ne asumăm tot ce decurge din această decizie din punct de vedere al organigramei și din punct de vedere financiar. Așa că aș vrea să cer Comisiei și Parlamentului să mergem dincolo de propunerea Comisiei, pentru că cred că este absolut necesar și justificat și ar fi de-a dreptul irresponsabil din partea noastră să nu o facem. Pentru celelalte instituții, după cum vă spuneam mai devreme, e vorba de reinstaurarea proiectului de buget prezentat de comisie înainte, cu o corecție minoră despre care am să vă vorbesc, pentru că aceasta va avea legătură cu dezbaterea noastră legată de orientările generale care a fost prezentată de colegul Jose Fernandez. Iată, deci, domnule președinte, care erau... Domnule președinte, da, iată comentariile pe care doream să le fac la momentul acesta. Mulțumesc. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule Depre, și acum deschidem dezbaterile. În primul rând, raportorii din umbră, apoi colegii și l-am pe domnul Manca pe lista vorbitorilor. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi dve Mulțumesc, domnule președinte. Am două comentarii. Unul are de a face cu intervenția domnului Fernandez. Eu sprijin cele prezentate de acesta. Uh, și cele ce ni le-a sugerat, trebuie să menționăm munca nesistematică și deciziile mai degrabă haotice ale Consiliului în ceea ce privește migrația. Ne amintim de cazul cu bugetul Frontex. De ani întregi am cerut ca bugetul Frontex să fie crescut și în sfârșit, când uh, situația e cu adevărat dificilă, dintr-o dată Consiliul este de acord acum să crească de trei ori bugetul Frontex. Același lucru e valabil și pentru alte priorități. O parte din priorități vin din partea Consiliului, însă bugetul nu este pus la dispoziție de către ei. Eu sunt raportor și pentru celelalte instituții, așa că pot să spun câte ceva. Vom discuta în această dupămasă cu Secretariatul General despre bugetul Parlamentului European, așa că nu-l menționez acum în ceea ce privește celelalte instituții. Consiliul a redus bugetul unora dintre instituții fără nici fără a discuta cu ele. Unele nici măcar nu știu de ce au avut loc aceste tăieri bugetare. De aceea, cred că trebuie ca bugetul acestui, acestor instituții să fie întors și trebuie să cerem uh, Consiliului să ne explice aceste tăieri. Mulțumesc! Mulțumim și acum are cuvântul doamna Moody. No. Thank you. Yes, uh... Mulțumesc, da, doar să răspund la cele spuse de raportorul general și să consolidez punctele pe care le-a atins în ceea ce privește cele două priorități care au fost deja stabilite pentru bugetul 2016, în ceea ce privește creșterea întreprinderile, IMM-urile. Partea clară e, orizontul, e bugetul pentru orizont 2020. Trebuie să ne asigurăm că acesta este consolidat. Apoi, în aceeași măsură. E important că ceea ce facem cel mai bine la Uniunea Europeană, e cea, la nivelul Uniunii Europene, e ceea pe ce trebuie să ne concentrăm. Și de aceea am menționat Orizont 2020. Însă trebuie să repetăm și să subliniem din nou accentul care s-a pus deja pe migrație și pe criza refugiaților cu care avem de-a de face acum. Trebuie să ne asigurăm că uh, în timp ce menținem responsabilitatea bugetară, putem, în mod colectiv, în Uniunea Europeană, să acționăm și totul trebuie să facă pe această bază, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru acestea. Mulțumim foarte mult, domnul Calman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să îi mulțumesc domnului raportor și să le mulțumesc și raportorilor din umbră și domnului Fernandez trebuie să-i spun că îi dau dreptate în multe părți în ceea ce a spus. Bineînțeles, e nevoie de mai multă onestitate și în ceea ce privește domeniul bugetar. Acest lucru înseamnă că statele naționale nu pot, pe de o parte, să spună că vor să facă tot ce e posibil, dar apoi să nu fie dispuse să și ofere finanțare. Apoi, trebuie neapărat să ținem cont și de faptul că statele trebuie să finanțeze bugetul și trebuie să găsim și un echilibru aici, un echilibru între ceea ce vor să facă, vor să finanțeze statele membre, membre și ceea ce se poate obține cu aceste finanțări. De aceea trebuie să avem stabilite niște priorități clare, da, s-a spus, au menționat niște domenii foarte importante, însă țin să vă atrag atenția asupra faptului că există aici o impresie, se dă o impresie că exact acolo, în acele puncte, mai ales în punctele economice unde există probleme, Uniunea Europeană trebuie să fie chemată să vină cu un program care să se financeze și atunci totul va fi bine. Eu cred că așa ceva nu e doar de nefinanțat, nu e posibil să-l finanțăm, ci cred că e și o cale falsă pe care pășim. Să facem tot mai mult nu e o strategie și de aceea trebuie să ne gândim la ce vom ajunge și cum putem ajunge la mai multă creștere, mai multă ocupare, o mai bună concurență. Acest, toate acestea nu pot fi atinse dacă prin subvenții tot venim cu noi programe, foarte multe programe și toate acestea ajung în următorul punct. Foarte multe lucruri sunt finanțate de Uniunea Europeană, dar acest lucru nu ajută cu nimic concurența. De aceea trebuie să ne gândim unde putem să ne restrângem, unde putem să punem accentele, unde putem face investiții, unde putem acționa. Acționa astfel încât acest proces să fie cumva automat și într-adevăr să existe o concurență reală. Cred că acest lucru e foarte important pentru bugetul nostru. Iar apoi, mai ales în ceea ce privește această strategie legată de refugiați care are loc acum, aceste fluxuri foarte mari de refugiați care vin spre Europa. Aici trebuie să fie lucrurile clare și eu sunt de acord că trebuie să acordăm mai mulți bani imediat, însă cred că e nevoie de un concept comun și clar. Până acum nu am văzut un asemenea concept. Și Trebuie, într-adevăr, să ținem cont de situația urgentă actuală, însă în același timp când vrem să dăm bani europeni, avem nevoie și de un plan european pentru acordarea acestor bani și acesta lipsește. Acesta trebuie să fie, în primul rând, redactat și apoi să fie obligatoriu. Europa, pe moment, trebuie să recunosc, cred eu, Europa are foarte multe puse în joc acum, reputația sa și așa mai departe. Știm cu toții ce se întâmplă cu tratatul de la Maastricht, există tratatul de la Dublin, care nici acum nu e cel pe care ne bazăm, cum se întâmplă și în cazul celuilalt. Și așa că trebuie să fim foarte atenți ce fel de politică facem cu asemenea tratate care până la urmă nu sunt respectate. Nu așa ceva așteaptă cetățenii de la noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Vali! Si, grazie. Ringrazio i due relatori. E... Mulțumesc, le mulțumesc și celor uh, doi raportori. Două puncte din partea mea. Pe celelalte secțiuni bugetare, Consiliul nu a avut un impact asupra bugetului nostru pentru că avem un acord și anume că lăsăm Uh, la o parte în bugetele fiecarea dintre instituții. Am încercat să oprim o cheltuire nesăbuită a banilor publici atât cât am putut. În restul um, domeniilor, Consiliul a propus niște modificări mici. În primul rând, în ceea ce privește COSOC și Comitetul Regiunilor. În trecut, acestea probabil că au fost importante în ceea ce privește reprezentarea intereselor angajatorilor și angajaților în Bruxelles, dar felul în care legislația și instituțiile au evoluat în uh, ultimul timp le fac acum irelevante și de aceea eu cred că ar trebui să avem amendamente multe pentru o tăiere de vreo 20%. Eu cred că ar trebui ca aceste instituții să fie închise sau să fie revizuite fundamental, pentru că uh, cheltuim cu ele peste 200 de milioane de euro în fiecare an. Cred că e nevoie de o reducere a personalului în instituții cu 5%, cred că e ceva ce putem accepta, însă cred că trebuie să fim atenți și la ceva mult mai important, și anume la numărul de personal și la nivelurile de remunerație. E ceva ce încerc să-i conving pe cei de la control bugetar să analizeze, pentru că m-am uitat pe tabelele cu remunerațiile pentru personalul din instituțiile europene și cred că e foarte disproporționat. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în sectorul privat, dacă ne uităm la cum stau lucrurile, vedem foarte mulți oameni în posturi la nivel înalt și cred că sunt mult mai mulți decât în sectorul privat la noi. Foarte mulți oameni care sunt mai jos în această ierarhie, sunt mulți, iar structura e dezechilibrată. Mulțumim, are cuvântul domnul Cristof Olgan. Eh, πιστεύω ότι είναι ατυχής η... Eu cred că e nefericit ceea ce se întâmplă acum, această politică care e făcută de Consiliu în domeniul bugetar. Și de aceea nu pot decât să fiu de acord cu domnul Fernandez și să-l sprijin. Această politică e, își contravine ei însăși. însăși. Dacă citim explicațiile teoretice pe care ni le-a dat Consiliul în ceea ce privește bugetul în politica europeană, atunci putem să vedem că de fapt se cer mai mulți bani. Însă, în practică, fondurile sunt tăiate. Așa că există aici un nonsens între ceea ce cere Consiliul și ceea ce face. Dacă Parlamentul e de acord cu această politică, cu acest proiect bugetar și îl adoptă, atunci din nou există un contrasens puternic în Uniunea Europeană în ceea ce privește politica. În Parlamentul European am spus că noi ne dorim să luptăm împotriva inflației, și apoi Banca Centrală a pus în mișcare miliarde de euro. Am zis că e nevoie de mijloace pentru creștere și vedem că bugetul merge în cu totul altă direcție, pentru că fondurile sunt tăiate și are de suferit dezvoltarea. Se va ajunge la o deflație în politică și la contrasensuri în politica europeană. Putem spune că nu avem o politică pentru asemenea domenii. Eu mă tem că, încă o dată, în Uniunea Europeană dăm impresia că nu știm ce ne dorim, nu știm ce se întâmplă, pentru că politica bugetară merge în contrasens cu ceea ce anunțăm, că suntem pentru creștere, pentru dezvoltare, solidaritate, lupta împotriva sărăciei, împotriva somaj, șomajului și apoi sprijinirea programelor de cercetare și inovare. Toate acestea sunt acum retrase și tăiate. Așa că trebuie într-adevăr să ne gândim bine la această situație. Consiliul duce o altă politică față de Comisie, Parlamentul cere o altfel de politică. Într-adevăr, este bine că de multe ori Comisia are poziție asemănătoare cu a Parlamentului, politica nu, Parlamentul nu poate să se autoanuleze, să anuleze apoi politicile făcute. Trebuie să dăm dovadă de consecvență. Dacă e nevoie de tăieri bugetare, atunci cu siguranță există domenii în care banii sunt risipiți. La asta trebuie să ne gândim. Să ne gândim la o um, eliminare a nivelului înalt de birocrație. Și noi, Parlamentul European, avem niște întrebări foarte importante, tăierile, și în afară de aceste tăieri sunt alți oameni care au alte plângeri aici. Dacă scopul nostru este să consolidăm politica Consiliului, atunci, da, și aici putem vorbi de bani risipiți în Parlament, în instituția noastră. Apoi, ce se întâmplă cu uh, politicile agrare, care sunt 40% din buget? Ar trebui să luptăm împotriva banilor care nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. S-ar putea face multe în acest sens. Dacă vrem să dăm dovadă de sensibilitate, atunci trebuie să vedem unde banii nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Trebuie să analizăm cu atenție toate procentele și să vedem unde într-adevăr impactul este cel mai mare. Și apoi da, am putea să spunem am obținut ceva, însă pierdem privirea de ansamblu, pentru că noi vrem să sprijinim cele spuse de colegul nostru, Jose. Avem nevoie de o direcție politică foarte clară și de aceea trebuie să urmăm strategia care ne-a propus domnul Fernandez. Eu cred că acest proiect bugetar nu ajută la dezvoltare, nu ajută nici la creștere, nu este niciun buget al solidarității, nu. Este un proiect bugetar care a fost introdus de Consiliul fără, să, fără ca ceilalți să știe ce se întâmplă. Și de aceea există aceste tăieri bugetare pe care le vedem acum. Așa că important e să nu pierdem privirea de ansamblu. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Are cuvântul doamna Thomas. Je voudrais euh, à mon tour remercier euh, les rapporteurs. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să le mulțumesc raportorilor. Sunt de acord cu analiza făcută de aceștia și sper că vom putea să sprijinim propunerile făcute de aceștia. Probabil unele din lucrurile pe care le voi spune vor părea puțin dure, însă reflectă ceea ce am auzit deja în această dimineață. Eu cred că avem de-a face cu un consiliu care e inconsistent, incoerent, care cere tot timpul mai multă finanțare europeană, dar care până la urmă nu e pregătit să-și aducă contribuția. Tot timpul vrea să contribuie mai puțin. Face declarații de sprijinirea creșterea refugiaților, imigrație, dar apoi taie bugetul, stânga-dreapta în centru, contrazic tot ceea ce spun prin acțiunile lor. De aceea cred că e timpul să-i tragem la responsabilitate. Știm că negocierile au fost foarte dificile în ceea ce privește CFM-ul, extrem de dificile și am fi putut să ne închipuim că compromisul la care s-a ajuns va fi respectat de cele două părți, dar nu așa stau lucrurile, cum ne spunea deja și domnul Fernandez. În fiecare an au existat tăieri bugetare în comparație cu CFM-ul, să nu se spună nimic despre chestiunea legată de plăți despre care noi tot vorbim și spunem că e o problemă și asta deja de ani de zile. Cred că pur și simplu e o lipsă de respect față de democrație și e un mod de comportament irresponsabil din partea Consiliului. Ce așteaptă cetățenii de la noi? Cu siguranță nu asta. E o neputință totală. Pur și simplu mergem tot mai încet și până se ajunge la o stare de repaus. Nu facem absolut nimic. Dacă nu avem un buget care să funcționeze și care să își atingă scopurile, atunci situația este foarte grea. Statele membre nu stabilesc anual care va fi contribuția lor contribuția lor la bugetul Uniunii Europene nu e această sumă anul acesta, suma următoare anul viitor. Nu, e un procentaj din PIB și nu e ceva cu ce ne putem juca. Acest procentaj e un calcul, un calcul bazat pe fapte reale. Și asta nu poate să fie pus sub semnul întrebării, de aceea nici nu văd de ce discutăm așa și într-un asemenea fel. Mie mi se pare că uh, întregul proiect european nu este sprijinit de toată lumea. Bineînțeles, um, și eu am criticile mele, cu unele critice suntem cu toții de acord, însă nu putem pune sub semnul întrebării întregul proiect. E clar că avem nevoie de mai multe investiții în creștere și ocupare și suntem primii care am spus acest lucru. Am spus foarte clar și foarte ferm toate acestea că suntem pentru investiții în creștere și ocupare. Am avut majorități în, această, în acest sens. Am votat și, de asemenea, am avut și o majoritate în Parlament în ceea ce privește să acționăm, să-i ajutăm pe refugiați. Există o mare majoritate care a votat în acest sens în Parlament, așa că vedem că există o inconsistență în Consiliul. În Consiliu și trebuie să ne fie foarte clar. Acest lucru durează deja de mai mulți ani. Există o diferență foarte mare între ceea ce spun ei și ceea ce se așteaptă să fie făcut și ce sunt pregătiți să financeze și Parlamentul nu își va asuma responsabilitatea pentru așa ceva. Nu e ceva ce ține de responsabilitatea noastră. Așa eu cred că vom intra într-un conflict cu Consiliul într-un mod mult mai vizibil decât până acum. În mod clar, Consiliul și Parlamentul au mai luptat unul cu ceilalți în trecut, dar uh, cred că acum mergem spre un conflict cu Consiliul. Și asta pentru că trebuie să venim cu soluții pentru cetățenii europeni. Președintele. Da, acum suntem un pic în urmă cu timpul, așa că îi rog pe următorii vorbitori să se restrângă. Domnul Ali. Благодаря, господин Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Proiectul de buget propus de comisie se axează pe priorități și aceste priorități au fost definite de Parlamentul European. Eu nu voi intra acum în detalii. Cred că domnul Fernandez ne-a prezentat un uh, raport cât se poate de complet. Permiteți-mi să spun că sprijinim întru totul strategia domniei sale, toate prioritățile menționate de raportorul principal și de toți uh, colegii și aici uh, menționez o uniune energetică, o strategie de ocupare și pentru locuri de muncă. Deci toate aceste priorități încearcă să ofere un nou răspuns la ceea ce se întâmplă în Europa. Există noi evoluții dar vedem că există o reducere de 1,4 miliarde de euro prevăzută în buget și dacă ne uităm la fostul exercițiu bugetar, această reducere, de fapt ni se spune uh, că există o creștere, dar dacă luăm în calcul și rata inflației, ne dăm seama că există această scădere cu consecințe cât se poate de negative. Dacă e să discutăm toate reducerile în detaliu, vom uh, constata că la titlul 1A, 1B, 2 și 4 apar reduceri, cele mai mari fiind la 4. Uh, e vorba de o reducere de aproape 5%. Consiliul, de fapt, propune foarte multe reduceri, după cum vă spuneam, și acestea vor fi cât se poate de problematice. Vor avea de suferit niște zone prioritare, pe marginea cărora a existat deja un acord între Parlament, Consiliu și Comisie. De exemplu, la titlul 4, la rubrica 4, politicile noastre se vor confrunta cu un mare risc. Acolo e, de exemplu, cuprinsă politica pentru refugiați și în ultimele săptămâni am văzut ce înseamnă uh, acest lucru. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Cum vom mai putea noi să facem față fluxului de migranți după toate aceste reduceri. Problema este foarte gravă, nu avem cum să o neglijăm. Haideți să dăm dovadă de consecvență în poziția noastră și să încercăm să obținem rezultate bune la viitorul trialog, să fim uniți în abordarea noastră la negocierile cu Consiliul și să respectăm ceea ce au spus ceilalți colegi. Mulțumesc. Sì, grazie Presidente, cercherò di essere molto... Următorul vorbitor, mulțumesc, voi încerca să fiu cât se poate de succint. Vreau doar să reacționez mai ales la spusele colegului meu uh, popular european cu privire la reduceri. Poate că el crede că uh, Um, există doar câteva uh, risipe de bani. Eu cred că bani se risipesc pretutindeni, așa că cel mai bine ar fi să facem o analiză exhaustivă pentru că este important pentru buna funcționare a instituțiilor europene. Și dacă e vorba doar de 0,06% din ce-o fi însemnând bugetul, până la urmă important este să nu existe nici o risipă pentru că până la urmă e vorba de risipă de bani și nu ne permitem așa ceva. În termeni mai generali, despre buget, colegii știu deja care este opinia mea. M-am exprimat la reuniunea coordonatorilor. Există câteva elemente care merită să fie subliniate din nou. Mai întâi, incoerența Consiliului. Nu mi se pare că e o poziție clară, trebuie să spună care sunt prioritățile. Acestea trebuie să fie definite cu o foaie de parcurs, ca să vedem încotro se îndreaptă bugetul. Până acum, Consiliul n-a făcut nimic din toate astea, iar strategia este neclară. Există câteva linii bugetare unde Consiliul a făcut reduceri de 20, 30, chiar 40%, de exemplu, atât la plăți cât și la angajamente. Dar ce înseamnă în termen de bani? Este un vot de neîncredere din partea Consiliului și a statelor membre, pentru anumite programe și pentru anumite linii bugetare. Consiliul are o imagine colectivă asupra acestui lucru. Și atunci, dacă oricum are această părere, se pune întrebarea de ce mai bagă bani chiar și atât într-un anumit lucru. Ori se face o finanțare cum se cade, ori se renunță cu totul la ea. Pentru că, până la urmă, se pare că Consiliul oricum crede că sunt bani aruncați. Dar ce vedem noi este faptul că Consiliul trece dintr-o extremă într-alta, într-un mod cât se poate de aleatoriu. Doamna comisar Georgieva ne-a explicat ce se întâmplă cu exercițiul bugetar, dar Consiliul n-a venit cu nicio propunere care să ne ajute mai departe. Nu va fi acoperită lacuna dintre angajamente și plăți și acest lucru este absolut necesar. Ori reducem angajamentele, ori sporim plățile. Eu mai degrabă aș reduce angajamentele, dar decizia trebuie să vină de la Consiliu. La rubrica 4, despre care a vorbit colegul meu, lucrurile stau exact așa cum au fost descrise de antevorbitorul meu. Va fi grav cu migrația și trebuie să existe o politică de asistență pe lângă aceste state. Doar astfel am avea o șansă să creăm uh, o situație mai bună pentru acești oameni ca să nu se mai simtă obligați să-și părăsească țara. Dar vă dați seama că acest lucru ne va costa niște bani. Deja unele state membre sunt uh, dispuse să uh, exporte uh, arme în beneficiul multinaționalelor și se tot bate apa în piuă despre condițiile care sunt în aceste state, dar să nu uităm că noi am furnizat armele și acest război este cauzat în principal de noi. Sí, gracias, presidente. Domnul Maragall, mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, nu prea suntem de acord cu poziția inițială a domnului Fernandez și cu poziția critică față de Consiliu pe care a repetat-o de atâtea ori. Cred că n-ar trebui să mai adăugă nimic aici decât uh, faptul că e o pură coincidență. Aș vrea să fac un singur lucru, să încerc să aducem aici o reflexie de responsabilitate partajată la nivelul Parlamentului, pentru că nu ne putem permite să ne ascundem în, fatele, în spatele intransigenței Consiliului pentru a accepta o negociere de ultimă clipă, așa cum se întâmplă de fiecare dată în fiecare an în cadrul trilogului, pentru a minimaliza costurile acestei intransigențe. Există o coaliție majoritară aici la Parlament care are o responsabilitate politică la această chestiune asupra bugetului și asupra politicilor europene în general, o responsabilitate explicită și de aceea nu putem pur și simplu să nu recunoaștem această responsabilitate arătând cu degetul doar spre statele membre. A sosit momentul unei adevărate politici europene, unei adevărate politici globale și nu putem uh, vorbi aici doar despre cum uh, să reducem reducerile Consiliului. Nu, uh, trebuie să vedem ce se întâmplă atunci când uh, fondurile pentru imigrație se reduc de 3 sau 4 ori. Aceasta este singura responsabilitate despre care ar trebui să vorbim. Strategia pentru Frontex se află deja la limită, nu poate da mai mult. Uh, nu este doar o problemă de atenție sau ajutor umanitar. E vorba aici de o problemă cu politica europeană în domeniul migrației de responsabilitatea tuturor statelor membre și a UE în general. Iată despre ce vorbim astăzi așa cum ar trebui să vorbim nu despre cum reducem efectele EFSI asupra programelor europene, Orizont 2020 sau CEF, ci de cum putem utiliza marjele bugetare care sunt disponibile anul acesta și anul viitor pentru a ne atinge obiectivele. Iată de ce cred că Parlamentul European și ansamblul instituțiilor europene cred că, practic, mizează aici propria lor responsabilitate și posibilitatea de a face progrese pentru această construcție europeană pe care ne-o dorim. Și zilele acestea, săptămâna aceasta, toate aceste lucruri, practic, sunt sub semnul întrebării. Mulțumesc! For, um, for... Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuții. Da, Trebuie să existe un răspuns european față de valul de uh, migrație. Mai doresc raportorii să intervină acum la încheierea dezbaterii. Domnule Fernandez, domnule Depre. <laughs> The question was if you would... Întrebarea era dacă doriți să interveniți acum sau... Nu, nu. Foarte bine. Atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume o prezentare a Comisiei starea lucrurilor cu privire la uh, CEF, uh, Orizont 2020, COSME și uh, Inițiativa pentru Ocupare a Tineretului. Digi Buget va face o prezentare și după aceea membrii Comisiei Parlamentare pot să ia cuvântul, iar la final, dacă există întrebări, DG-ul responsabil de gestionarea acestor proiecte vă stă la dispoziție pentru răspunsuri. De la Digi Bugete, domnul director Preza va face o prezentare. Vă dau acum cuvântul. Poftiți! Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi vorbi despre implementarea programelor menționate deja de dumneavoastră iar colegii mei responsabili de gestionarea acestor programe vă stau la dispoziție pentru orice întrebări specifice și alte comentarii. Am pregătit un slideshow care este foarte dens, dar îl voi trece în revistă foarte repede, pentru că oricum apar acolo uh, cifrele în cel mai mic detaliu și vă stau la dispoziție pentru orice alte informații. Iată un tabel care, din păcate, nu se poate vedea prea bine pe monitor, dar pe care îl aveți și în față, în documente, care ilustrează cele patru programe cu a lor implementare din 2014 și cu situația din 2015, făcând astfel o comparație cu anul precedent. Vă arătăm așadar care este nivelul angajamentelor prevăzute pentru 2016. Asta ca să punem lucrurile în perspectivă. Principalul mesaj care rezultă din acest tabel ar fi Viteza implementării în anul 2015 a luat amploare pentru aceste programe. Mă cu precădere pe angajamente. Pentru toate programele ne aflăm peste rata prevăzută pentru angajamentele disponibile față de ce s-a întâmplat în august anul trecut. În anul 2014 au existat câteva întârzieri în ceea ce privește aprobarea temeiului juridic. Au existat și câteva dificultăți Uh, la mai multe niveluri, dar până la urmă s-a văzut că toate programele au fost implementate 100%. Previziunile făcute acum de serviciile comisiei ar fi că toate aceste programe vor fi pe deplin implementate și uh, la finele lui 2015. Trecem mai departe. Următorul slide ne oferă informații despre procesul de implementare. Se face o propunere, uh, o selecție, o prefinanțare și apoi plăți uh, interimare. Pentru Orizont 2020 Au fost anunțate uh, uh, mai multe propuneri, vreo 16 miliarde de euro. Deci asta este cheltuiala prevăzută la orizont 2020. Iar uh, proiectele în curs sau cererile pentru propuneri sunt peste angajamentele disponibile. În ceea ce privește rata de succes a propunerilor, până acum au fost uh, primite mai bine de 37.000 de noi propuneri după ce a fost lansată cererea. Asta înseamnă 70 de miliarde de euro uh, criteriul cheie în uh, alegerea proiectelor este excelența. 4818 proiecte au fost uh, selecționate, ceea ce înseamnă 8,5 miliarde de euro pentru orizont 2020 până acum. În termeni relativi, e o rată a succesului pentru propuneri de vreo 13% din numărul total de propuneri primite. Iar în ceea ce privește celelalte cereri, au fost publicate, iar procesul de selecționare este în desfășurare. Și până la an, finele anului 2015 vor fi mobilizate fond, toate fondurile în acest sens la Orizont 2020 există și instrumente financiare. Acestea sunt gestionate prin uh, BI și Fondul European pentru Investiții. Vom putea astfel să finanțăm uh, cu 3,3 miliarde de euro prin contribuția BI și 2,3 și 2,3 miliarde de euro cu ajutorul uh, Fondului European de Investiții. Există și uh, raportul uh, semestrial al Fondului și al Băncii Europene pentru Investiții și cu privire la instrumentele financiare, financiare există un progres extrem de bun, rata absorpției ajungând să fie una maximă la împrumuturi și garanții. Rămânând la instrumentele financiare pentru Orizont 2020, nu pot decât să vă spun că suntem uh, pe drumul cel bun. Trec acum la COSME. E vorba de inițiativa pentru IMM-uri. Aici avem uh, diferite componente finanțate prin bugetul european. O primă componentă se referă la rețeaua europeană a întreprinderilor. Au fost lansate două proceduri de colectare de proiecte în 2014, 24 de consorții au fost uh, selecționate, care implică 559 de organizații. Toate cele 28 de state membre sunt uh, acoperite în această procedură, iar granturile pentru mai bine de 90% din uh, bugetul disponibil au fost acordate, restul urmând a fi acordat la finele acestui an. Deci totul este conform calendarului. O altă componentă a COSMEI se referă la Erasmus pentru tinerii întreprinzători, tinerii antreprenori. Iarăși am lansat uh, două proceduri de uh, selecționare de proiecte. La început au fost înaintate 111 proiecte, propuneri, Uh, iar la final au fost uh, alese 15 proiecte. Numărul pentru 2015 este de 105 propuneri depuse, iar procedura de evaluare este finalizată chiar acum. Și aici putem constata că implementarea este în conformitate cu calendarul. La fel se întâmplă și pentru instrumentele financiare pe care le regăsim la COSME. Avem o facilitate pentru creștere cu un capital de risc și contragaranții pentru instituțiile financiare, pentru IMM-uri și avem și o garanție pentru împrumut. Instrumentul pentru creștere e acum în analiză, pentru că trebuie ca uh, în continuare să se facă câteva studii financiare, dar uh, va ajunge la, se va ajunge și aici la altitudinea de croazieră cândva la sfârșitul anului. În ceea ce privește facilitatea pentru garantarea împrumuturilor, problema este că cererea este uh, foarte puternică, cererea venită din partea IMM-urilor și uh, există chiar uh, o lacună aici care ar trebui acoperită față de cerere și proiecte. Dar uh, pentru a soluționa această problemă am găsit Fondul European pentru Investiții Strategice. 15 and 17 cu garanții pentru 2015 și 2017 și pe măsură ce va fi posibil și fondurile COSME vor fi utilizate pentru aceasta, pentru a merge mai departe. Deci, implementarea este pe drumul cel bun. Trecem acum la mecanismul de conectare a Europei. În acest caz, modul de implementare este diferit și aceasta se datorează în bună parte a mecanismului în sine, pentru că avem un program de lucru multianual care acoperă o perioadă de șapte ani în conformitate cu CFM-ul și prin a aceste cereri de propuneri multianuale există o parte corespunzătoare pentru bugetul global de șapte ani care este prealocată și după aceea există o parte anuală autorizată pentru bugetul anual și banii sunt alocați anual pentru proiectele care au fost selectate în cadrul procedurii multianuale. Sumele care au fost uh, um, alocate dinainte, pre-rezervate, sunt de aproximativ 40,6 uh, miliarde pentru transporturi, incluzând aici instrumente uh, de finanțare. De asemenea, avem 5 milioane pentru energie și 330 de milioane pentru partea telecom în cadrul mecanismului de conectare Europei. Aș mai menționa că în cele trei componente există și programe anuale pentru proiecte care au fost introduse în procedura de apel de propuneri. Iată câteva comentarii globale acum pentru uh, transporturi în cadrul CEF. Avem patru uh, cereri de propuneri multianuale și unul anual, uh, care au fost lansate în septembrie 2014 și procedura de selecție a fost finalizată în iulie anul acesta. Iată care sunt rezultatele. Avem 681 de propuneri eligibile care au fost primite, prin care se cere o cofinanțare de aproximativ 33 de miliarde și din acestea 13 miliarde au fost alocate pentru 276 de proiecte. La acest moment se semnează deja granturile individuale uh, cu o uh, plată a prefinanțării și plata se va face până la sfârșitul anului. Care este situația pentru a doua componentă, și anume energia? a existat uh, o cerere de propuneri multianuală în 2014 și încă altele două, respectiv în 2015. Pentru anul 2014, iată care sunt rezultatele. Avem 647 de milioane care au fost alocate pentru 34 de proiecte, iar pentru cele două cereri de propuneri din 2015 avem 650 de milioane alocate pentru 20 de proiecte. Cea de-a treia procedură, care a fost lansată în iunie, va fi responsabilă de uh, bugetul rămas pentru 2015. Și, în sfârșit, a treia componentă, componenta Telecom, aici am avut uh, trei proceduri lansate, prin care s-au alocat 28 de milioane uh, în cadrul proiectelor de telecomunicații pentru 2014 și 8 proceduri care vor fi lansate în septembrie-octombrie anul acesta pentru un buget de 46 de milioane. Avem, pe de altă parte, și o componentă corespunzătoare instrumentului financiar, însă pentru aceasta e nevoie de mai mult timp decât pentru granturi și uh, s-au semnat încă din iulie acorduri cu BEI, iar operațiunile existente deja în cadrul proiectului pilot uh, și pentru garanțiile oferite pentru TNT au fost uh, fuzionate în noul instrument de creditare. Programul de phasing in a respectat deocamdată termenele. Iată, ajungem și la inițiativa pentru ocuparea tinerilor, care este ultima pe care am să vă prezint. V-aș reaminti doar că în 2014 și 2015, deci într-o perioadă de 2 ani de zile, avem angajamente de 3,2 miliarde de euro care au fost deja sau vor fi implementate până la sfârșitul septembrie și aceasta pentru a face față a problemei șomajului în rândul tinerilor. Aș reaminti aici și faptul că cel puțin aceeași sumă de 3,2 miliarde va fi utilizată prin Fondul European Social în angajamente pentru 2014 și 2015. Credite de angajamente au fost făcute pentru toate programele, cu excepția unuia care se va finaliza în septembrie și în urma schimbării din propunerea inițială în ceea ce privește prefinanțarea, 30% din anvelopa bugetară va fi folosită pentru prefinanțare în 2015. Referitor acum la implementare. Lucrurile au început încă din 2014, însă ritmul este unul foarte susținut și beneficiarii acestor proceduri vor ajunge până la 900.000 de persoane în 2016 și doi ani după aceea vom avea încă un milion de persoane care vor fi beneficiate de pe urma acestor programe. Iată de ce implementarea va fi împărțită între 2015 2016, 17 și 18. Deci începând de anul acesta până în 2018 și nu va exista o discontinuitate în ceea ce privește implementarea. Un ultim comentariu la această inițiativă pentru ocuparea tinerilor din punctul de vedere al plăților vom avea aproximativ uh, o treime din creditele de angajament totale care vor fi deja plătite în 2015, 2016 și uh, restul va fi plătit după 2016. Și pentru că mă gândesc uh, deja la întrebări pe care le-ați putea spune ce se va întâmpla cu această inițiativă după 2015, pot să vă spun că la comisie se fac uh, primele evaluări care vor fi finalizate spre sfârșitul anului și în cadrul uh, procesului de revizuire la jumătatea mandatului este o chestiune care va fi evaluată și anume să vedem dacă inițiativa pentru ocuparea tinerilor va fi uh, Uh, menținută și pe viitor, ținând cont, bineînțeles, de rezultatele obținute. V-aș propune să ne oprim aici, pentru că principalul mesaj ar fi că cele patru programe s-au desfășurat foarte bine din punctul de vedere al implementării, în conformitate cu planificarea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Breza! Dacă sunt întrebări sau comentarii din partea colegilor, domnule Fernandez, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să mulțumesc foarte mult pentru această prezentare în legătură cu implementarea. Și aș vrea să transmiteți această informație și Consiliului, pentru că dacă acesta nu primește informația, va continua cu procesul de reducere la diversele linii bugetare, pentru că un criteriu important pentru Consiliu este rata de reușită și capacitatea de absorție. Așa că aș vrea să transmiteți aceste informații Consiliului și Consiliul va putea în felul acesta să își revizuiască poziția, pentru că votul final va avea loc în funcție de analiza făcută mâine la Coreper. Aș vrea de asemenea să adaug că în ceea ce privește implementarea la Orizont 2020 uh, COSME uh, și mecanismul uh, de conectare a Europei, rezultatele ne arată că Parlamentul s-a exprimat foarte bine Parlamentul a susținut că aceste linii bugetare trebuiau întărite și susținute pentru că nivelul de implementare corespunde așteptărilor și mai mult decât atât corespunde obiectivelor care au fost marcate într-un procent de 100%. De aceea nu înțelegem de ce Consiliul continuă cu această atitudine de uh, reducerea acestor linii bugetare, în special pentru programe care au una din, unele dintre capacitățile de absorție cele mai ridicate. Nu știu dacă Comisia ne poate aduce mai multe argumente pentru a convinge Consiliul de importanța acestor programe. Din câte am înțeles eu, la anumite linii din cadrul programului COSME, era nevoie de linii suplimentare pentru instrumentul financiar și vreau să vă întreb dacă COSME, așa cum a fost propus de Parlament și pentru că este un program important pentru IMM-uri, vreau să vă întreb dacă n-ar trebui să întărim și COSME și în ceea ce privește inițiativa de ocupare a tinerilor. Dacă vedem care este rata șomajului în UE, dacă uh, vedem ce se întâmplă cu locurile de muncă care sunt în scădere în ultima vreme, credem că această inițiativă ar trebui menținută și ea. Aș vrea să mi se spună aici de ce această inițiativă prezintă întârzieri în ceea ce privește implementarea în unele state membre. Pentru că există, de exemplu, întârzieri foarte clare în unele din aceste state. Și în ceea ce privește anul 2016, va trebui să obținem autorizațiile necesare pentru ca inițiativa să meargă mai departe. Bineînțeles că putem aduce modificări pe aici, pe acolo, pentru ca implementarea să fie mai bună, însă aș vrea să știu care este părerea Comisiei, să ne spuneți de ce această inițiativă a fost uh, întârziată în unele state membre. În felul acesta vom putea avea mai multe argumente pentru a insista în fața Consiliului, pentru a-i demonstra importanța acestei inițiative, pentru că este o prioritate pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez, doamna Gardia Sabal, care este și raportor pentru bugetul 2015. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să cerem în primul rând comisiei ca aceste date să fie prezentate și Consiliului, pentru că, așa cum spunea foarte bine domnul Fernandez, de fiecare dată când vorbim despre lipsa de credite aici la comisia noastră, de fiecare dată când spunem că programele au nevoie de mai multe fonduri, răspunsul care ni se dă este că Consiliul face reduceri pentru că capacitatea de absorție este redusă. Dar cifrele pe care le-am văzut astăzi ne arată că Uniunea Europeană are multe programe care funcționează bine și dacă ele au fi susținute din bugetul european, atunci ar putea merge mai departe atunci când cerem Comisiei Europene să vină aici în fața Comisiei noastre pentru a vedea cum merge procedura de implementare, aceasta era și pentru a pregăti bugetul pe 2016, pentru că dacă vedem că programele nu se dezvoltă bine, că există întârzieri, n-ar fi logic să cerem mai mulți bani pentru aceste programe cu uh, ținând cont de numărul atât de mare de urgențe pe care le avem și probleme cu care trebuie să ne confruntăm. Dar adevărul este că datele care ne-au fost prezentate ne arată că programele funcționează bine și chiar foarte bine și uh, sperăm ca modificările bugetare pe care le-am prezentat să reușească să crească linia bugetară pentru mecanismul de conectare Europei și pentru Orizont 2020, uh, care au fost uh, modificate înspre în jos din cauza acordului la EFSI. Aș avea și două întrebări. În primul rând, în legătură cu COSME, pentru că se vorbește despre Long Guarantee Facility. Domnul Brezo ne arăta că ținând cont de faptul că cererea este crescută la acest moment și că cererile au fost oarecum acoperite de către EFSI, Vreau să vă întreb dacă puteți să ne dați mai multe informații în legătură cu cum putem față, față, face față cererilor pe viitor după EFSI. O a doua întrebare legată de uh, garanția oferită pentru tineri. Uh, în multe țări, implementarea s-a făcut foarte târziu și rezultatele concrete nu sunt foarte bune din cauza acestor întârzieri. Era o adevărată prioritate în 2013 și se pare că până în 2016 acest program nu va funcționa cu adevărat bine. Aceasta este o primă problemă, însă există și o a doua problemă și vreau să întreb Comisia dacă are date în această privință, pentru că mie mi s-a spus că acolo unde programul a început să se implementeze, nu s-a ajuns la rezultatele scontate. Deci nu s-a reușit ca prin acest program să se introducă pe piața muncii tinerii, nu s-a reușit să se crească cursurile de formare și că de multe ori aceste fonduri sunt prost utilizate, ceea ce duce la crearea, de exemplu, de locuri de muncă care sunt prost remunerate pentru locuri de muncă cu calificare slabă și așa mai departe. Bănuiesc că la Comisia Europeană există date mai clare, mai concrete și aș vrea să ni le comunice și nouă și aș vrea să știu, pe de altă parte, cum se poate îmbunătăți situația, dacă există soluții la care v-ați gândit și ce se va întâmpla pe viitor, pentru că în 2014-2015 uh, am dat dinainte fondurile, pentru 2016 încă nu avem uh, banii și să vedem dacă se vor face modificări la aceste programe, pentru că până la urmă vom ajunge în anul 2020 uh, fără rezultate concrete și cu un șomaj în rândul tinerilor de 50%. Mulțumesc. Mai există cereri de luare de cuvânt? Dacă nu, am să dau cuvântul domnului Preza și după aceea a colegilor care se ocupă de programul COSME și pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să răspund domnului Fernandez și doamnei Gardia Sabal la o întrebare generală și anume aceea de a transmite mai departe Consiliului aceste date referitoare la implementare. Iată care este răspunsul meu. Comisia transmite în fiecare săptămână tabele referitoare la uh, stadiul implementării și a plăților făcute către Consiliul. Felul în care Consiliul își justifică reducerile, ei practic uh, argumentează ex post, cel puțin, că rata implementării din iunie este cea utilizată și pe baza acestei rate din iunie se fac previziunile pentru bugetul viitor. Bineînțeles, în luna iunie bugetul nu este pe de-a întregul cheltuit pentru că lucrurile sunt în desfășurare. Există un proces, o procedură foarte clară, un proces de selecție, de contractare, înainte ca banii să fie propriu-zis angajați și cheltuiți. Și de altfel, cifrele de la sfârșitul lunii august sunt aproape în contradicție cu cele din iunie în ceea ce privește stadiul implementării. Și acesta a fost motivul uh, pentru care Consiliul a făcut reducerile și de aceea m-aș aștepta acum ca Consiliul să revină asupra propunerilor sale sau poate că există și alte justificări, dar atunci nu mai depind de noi. Am să dau acum cuvântul doamnei Surcova în ceea ce privește inițiativa pentru ocuparea tinerilor și doamnei Neman pentru programul COSME. Nu, mă scuzați, este o altă colegă. Yes, so the floor is yours for the concrete... Aveți cuvântul pentru întrebări clare în ceea ce privește întârzierile și situația din statele membre și celelalte întrebări individuale adresate de cei doi membri. Mulțumesc, mă bucur că particip la această discuție. Este foarte important și pentru Comisie să se asigure că punem în aplicare proiecte de calitate care într-adevăr îi ajută pe tineri în ceea ce privește ocuparea lor în viitor. Pot să justific lipsa de informații bune existente în momentul actual și uh, lipsa rezultatelor de succes prin faptul că unele state membre care sunt beneficiare ale acestei garanții pentru tineri au făcut o asemenea, au o asemenea complexitate a arhitecturii programelor încât s-au înregistrat aceste întârzieri ale programelor și în ceea ce privește alocarea fondurilor în regiunile respective. Apoi, adoptarea programelor operaționale a continuat în 2015, continua deja atunci, mai avem încă un program operațional unde există o componentă din, mecanism, din uh, garanția pentru tineri, care nu a fost adoptată încă. Cred că până la sfârșitul lui septembrie toate cele 34 de programe operaționale vor fi puse în aplicare și vor adopta această componentă care conține garanția pentru tineri. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile, criteriul de selecție care ar trebui să fie ales de comun acord cu comitetele de supraveghere, acest proces nu a fost încă încheiat. Uh, Uh, beneficiarii cei mai mari sunt în acele state membre. Acum există niște întâlniri de monitorizare astfel încât să terminăm procesul de selecție și să ne asigurăm că punerea în aplicare a programelor operaționale este grăbită, accelerată. Mai există un alt element de care e nevoie pentru a pune în aplicare această inițiativă și anume creșterea capacității serviciilor publice de angajare și niște corpuri intermediare care au răspundere întreprinderi în această punere în aplicare, care sunt răspunzătoare de tineri activi, care nu sunt nici în curs de formare, nici angajați. E nevoie și de reforme structurale, astfel încât să ne asigurăm că aceste instituții funcționează așa cum trebuie și că pot răspunde la nevoile pe care le au tinerii. Așa că încă nu avem uh, numite autoritățile care, de care e nevoie pentru programele operaționale. E o precondiție statele membre trebuie să ceară cereri de plată de la Comisie pentru aceste programe operaționale. Din păcate, în statele membre au existat multe întârzieri tehnice, administrative în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Însă știm, prin intermediul uh, reuniunilor de supraveghere la care colegii din Comisie participă, că totuși cât de cât lucrurile se redresează acum și să sperăm că evaluarea din acest an ne va aduce, ne va aduce un rezultat mai bun și niște cifre mai pozitive pozitive. Căutăm, bineînțeles, și măsuri de calitate și reforme. Aș dori să spun că nu doar 6,4 milioane, miliarde de euro vor fi folosite pentru tineri în Europa și problema cu șomajul. Uh, Programele operaționale care au fost adoptate până acum, majoritatea dintre acestea ne arată că statele membre care nu sunt eligibile pentru garanția pentru tineri au și ele programe și măsuri care se adresează tocmai șomajului în cadrul tinerilor. Alocațiile de acum sunt de 12,7 miliarde de euro, nu 6,4 miliarde de euro măsuri care se adresează tinerilor, care să-i sprijine pe tinerii șomeri. Așa că vorbim de fapt de o cifră mai mare. Apoi, dispoziția care apare în CFM, articolul 14, acolo se spune că marja bugetară pentru anul viitor, la revizuirea la jumătatea termenului, va fi alocată cu prioritate pentru acțiuni în ceea ce privește ocuparea tinerilor și noi sperăm că se vor continua angajările luate de fostul Parlament astfel încât să se continue și să existe și fonduri suplimentare în ceea ce privește um, acești peste 5 milioane de tineri șomeri din Europa care au nevoie de această consolidare financiară, așa că sperăm că și Parlamentul ne va sprijini. Mulțumesc! Vă mulțumim acum pentru răspunsuri concrete legate de COSME, de GEGROW, și avem pe domnul Neumann. Yes, thank you very much. Indeed, uh, the... Doamna, da, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, instrumentele financiare, pentru acestea cererea a fost foarte, foarte mare. Aceasta a depășit cantitatea de bani pe care o aveam disponibilă. Pentru moment, așa cum ne explica și domnul Bresa, uh, noi folosim acum um, fondurile EPSI astfel încât să dăm bani în avans, astfel încât să acoperim cererea care există acum până la sfârșitul anului 2017. Într-adevăr, problema va apărea după anul 2017, deci în anul 2018. Atunci nu vom mai avea această posibilitate. Bineînțeles că am discutat îndeaproape cu Fondul European de Investiții. Aceștia ne-au indicat că există o nevoie de încă 100 de milioane de euro pentru 2018 suplimentare și 200 de milioane pe an pentru anul 2019 și pentru anul 2020. E ceva de ce trebuie să ținem cont, bineînțeles, atunci când revizuim cadrul financiar multianual. Vă mulțumim și cu asta mai dorește cineva să ofere un răspuns, ceva pentru domnul Bresa? Dacă îmi dați voi, aș da cuvântul doamnei Rute, care va face niște completări în ceea ce privește Cosme și garanția pentru un promotor. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt din partea DG Cercetare și Inova Inovare și domnul Fernandez și un alt coleg au întrebat de punerea în aplicare a Orizont 2020, absorție, implementare. Două puncte. Primul, are de-a face cu faptul că Orizont 2020 și fostul program FP7 erau cunoscute ca programe care au avut un buget pus în aplicare 100% an după an. De aceea țin să subliniez că nu trebuie să punem la îndoială o situație similară și în acest an, și anume o punere în aplicare 100% a bugetului și pe partea de plăți și de angajamente. Dacă Consiliul a făcut această analiză doar în iunie, era prea devreme pentru concluzii, pentru că totul se termină la finalul anului. Asta în primul rând. În al doilea punct, domnul Fernandes a întrebat și despre motivele din cauza cărora e nevoie de acest buget țin să vă aduc la cunoștință o mod, o tendință foarte importantă cu care avem de-a face acum în comparație cu programele dinainte, programul FP7, numărul de cereri pe care le primim acum în ceea ce privește inovarea și cercetarea e mult, mult mai mare. Rezultatul e că nu putem să finanțăm nici măcar acele proiecte care au un rating excelent. Dacă ne uităm la fostele programe cadru, am putut să finanțăm cam 20% din cererile pe care le-am primit. Acum această cifră a scăzut la 13% și pentru unele domenii, cele legate de sănătate, de exemplu, suntem la 4%, atât de jos. Vă dați seama că un număr mare de cereri foarte bune nu primesc finanțare și acest lucru afectează negativ proiecțiile de inovare într-un timp în care Europa chiar are nevoie de ele. De aceea cred că e nevoie de mai multă finanțare în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Alte cereri de a lua cuvântul din partea comisiei? Nu, dacă așa stau lucrurile, atunci închid dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum mai departe și anume la vot, votul raportului domnului Depre privind situația în Mediterana și nevoia de a avea o abordare concertată a Uniunii Europene în ceea ce privește migrația. Așa că vom începe acum procedura de vot la alineatul 1, amendamentul 3, cine pentru, cine împotrivă, abțineri, se respinge. Am, alineatul 1, amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Aliniatul 1, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 2, compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 2, A, amendamentul 6. Cine e pentru? Toate amendamentele 6, 5 și 4 devin caduce pentru că compromisul a fost adoptat. Paragraful 2A, aliniatul 2A, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 3, compromisul numărul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 4A, amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 5, amendamentul 13, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 5, amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 5, amendamentul 14, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 16 pentru, împotrivă. Vom verifica electronic. Deschidem votul electronic. Aliniatul 6, amendamentul 16 s-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea.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 No, no, no, no. It, it, it is rejected. The result... Președintele, nu se respinge. Rezultatul votului a fost foarte clar, așa că se respinge. Amendamentul 7, amendamentul 17, cine e pentru, împotrivă? Verificăm din nou, prin intermediul votului electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este adoptat. Aliniatul 7, amendamentul 18, cine e pentru? Împotrivă? Cred că e respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Alineatul 7. Amendamentul 18, da, trecem acum la alineatul 7, amendamentul 19, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 7, amendamentul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 7b, amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8 amendamentul 22, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, amendamentul 23, cine e pentru, cine e împotrivă, cred, ab, abțineri, cred că se adoptă. Dar îl verificăm, bine, verificăm amendamentul prin vot electronic, s-a deschis votul. 23. Amendamentul 23. S-a închis votul. Da, se respinge într-adevăr. Alineatul 10, amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 25 devine caduc pentru că a fost adoptat amendamentul 24, alineatul 11, amendamentul 26, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm avizul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat cu 23 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Pe